Dragi colegi, trecem la vot. În primul rând avem raportul domnului Speroni. Din câte am înțeles, domnul Speroni dorește să ia cuvântul. Apparently not. Se pare că nu. acest caz, domnul Golniș dorește să ia cuvântul. Doamna președintă, știți foarte bine, pentru că și dumneavoastră ați fost sancționată de Curtea de Justiție Europeană într-o chestiune de imunitate care se referă la dumneavoastră, de aceea sper ca atitudinea pe care am avut-o față de domnul Brock într-o afacere financiară să țină cont și de libertatea de expresie a membrilor acestui parlament care aparțin unei minorități. E vorba de egalitatea care în urmă cu 20 de ani domnea aici la Parlament și care onora practic comisia sa juridică. Însă, din păcate, regimul imunităților parlamentare a evoluat de-a lungul timpului în mod partizan, un lucru pe care îl deplor și sper ca instituția noastră să revină asupra deciziei. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la votul raportului domnului Speroni. Domnul uh, Speroni este acum prezent în sală, așa că vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Credeam că votul urma să înceapă la ora 12 și 35. Îmi cer scuze. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei cifre. În uh, expunerea la 2009 se citează suma de 100.000 de euro. E vorba de 300 2357,41. Deci această cifră nu e corectă. Mulțumesc, trecem acum la voturi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc, domnule Speroni. Ajungem acum la raportul doamnei Șalde Moze. Securitatea generală a produselor și supravegherea pieței, un vot prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă, în mod evident, felicitări uh, doamnei raportor. Următorul punct, votul raportei doamnei Rivasi, gestionarea gripei H1N1, vot prin apel nominal, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Următorul punct de pe de zi, raportul doamnei Ayala Sender, numirea unui membru al Curții de Conturi Europene, domnul Harald Wögerbauer. Votăm electronic. Nu o să vedeți votul. E o luminiță albastră. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Această numire e validată. Mulțumim raportoarei și acum putem trece la următorul punct de până de zi, raportul doamnei Rivelini, zona acordului de instituire a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană, vot pentru propunerea de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 Se adoptă amendamentul 51 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 52 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 47 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. ce își cere scuze, doamna președintă, am greșit. Uh, propunerea de rezoluție legislativă prin apel nominal astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm prin apel nominal proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Acum ajungem la votul raportului Ani Podimata, metodele inovatoare de finanțare la nivel european și mondial. Și, din câte am înțeles, am primit o solicitare de cuvânt din partea domnului Gozes înainte de a vota amendamentul 1. Mulțumesc, În acest raport, raportul Podimata, care pune o serie de chestiuni foarte importante pentru finanțarea, pentru metodele inovatoare de finanțare, îmi pare rău că există o anumită doză de confuzie și aș dori să rog uh, grupul socialiștilor și democraților să-și retragă propunerea de rezoluție alternativă pe care a propune pentru ca în această activitate comună pe care am dus-o cu toții să avem câștig de cauză. Îmi pare rău, regret că această opoziție de formă a intervenit uh, în ce privește această uh, problemă a taxei pe tranzacțiile financiare și că au fost înaintate două amendamente care sunt foarte asemănătoare și regret că astfel Parlamentul nu poate ca în mod masiv să își dea acordul la introducerea acestei taxe în condiții, în condiții uh, rezonabile, având în vedere competitivitatea Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Schulz dorește și el cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi spun domnului Gozes, da, acest proiect de rezoluție alternativă va fi retras. Am uh, sugerat grupului meu să facă acest lucru și aceasta dintr-un motiv simplu. Amendamentul următor, amendamentul 120, pe care colegii l-au semnat în mod majoritar, arată că nu e vorba de, sau denotă că nu e vorba de o problemă uh, legată de culoarea politică, uh, socialistă, uh, populară sau ecologică privind taxa pe tranzacțiile financiare. Ideea este să avem un mesaj instituțional care să dovedească faptul că Parlamentul European, dincolo de grupurile politice, uh, să ara, să, să arate dorința noastră ca uh, sectorul economic să-și aducă contribuția pentru a depăși problemele legate de criză. Nu e vorba de o voință a grupului PPE sau SND, e o uh, dorință comună căreia îi dăm o formă instituțională și cred că astfel va fi un succes pentru Parlamentul European și de aceea ne retragem această propunere. Mrs. Kratzy, you've asked for the... Doamna Crața a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. La plenarea de ieri am înaintat o propunere diferită din partea grupului PPE mă întreb dacă nu ar fi uh, mai bine să avem un compromis. Să spunem că e vorba de mecanismele de suport. Această chestiune a intervenit ieri în dezbatere și așteptăm încă un răspuns, astfel încât să ajungem la un compromis și să transmitem un mesaj pozitiv cât mai clar cu putință. Președinta, ne aflăm unde ne aflăm, cred că ar trebui să trecem la voturi. Propunerea grupului SND a fost uh, retru, retrasă și deci continuăm cu voturile, așa cum s-a prevăzut inițial, ceea ce înseamnă că trecem acum la amendamentul 2, vot prin apel nominal. Amendamentul 2, repetă președinta, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Everybody votes. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la alineatele individuale. Alineatul 20, prin apel nominal, s-a deschis votul. You voted. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 32, pe părți, ambele prin apel nominal. Prima parte a alineatului 32 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua acum, alineatului 32, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. De asemenea, e adoptată și această a doua parte. Alineatul 36, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 39, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 40, pentru, împotrivă, abțineri. Era prea strâns votul, verificăm alineatul 40, verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 42. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Spune președinta, dar prefer să verificăm. Verificăm electronic aliniatul 42. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Alinatul 65, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Acum propunerea de rezoluție prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Următorul punct, raportul Estrela, reducerea inegalităților în materie de sănătate. Din câte am înțeles, doamna Aucă întărește să ia cuvântul. Uh, er uh, uh, Mulțumesc. Acest raport, comentariul pe care l-am, se referă la versiunea în limba daneză. Cuvântul equitable, echitativ, a fost tradus uh, greșit din limba engleză. Se vorbește acolo de egal sau identic. Deci trebuie să vorbim de echitativ sau drept, just. Nu știu dacă s-a strecurat aceeași greșeală și în suedeză, însă trebuie corectată. Mulțumim. Trecem la vot. Alineatul 4, vot pe două părți. Prima parte, vot cu Apel nominal s-a deschis votul la prima parte. Nu e vot cu apel nominal, mă scuzați, ci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte e vot cu apel nominal, s-a deschis votul. You're voted and... Ați votat, s-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 5. Două părți. Paragraph Parcanatul 5 este în trei părți. Prima parte. I've been given the wrong script here. Scuzați, am primit indicațiile greșite. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ați votat, s-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a treia parte. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. You voted. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 6. Două părți. Cu apel nominal. S-a deschis votul la prima parte. Votes now closed. S-a închis votul. Se adoptă. Cea a doua parte. Vot simplu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. voted. The vote is now. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 8, două părți. Prima parte, cu vot, prima parte. Those in favor of the first part. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. Vote is now closed. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 22. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 24, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 25, două părți, prima parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 28. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 29. Vot pe părți. Două părți. Vot cu apel nominal la prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cea a doua parte, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Respinsă. Alineatul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 37, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica la prima parte a alinatului 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă într-adevăr. 53, două părți cu vot nominal. Mă scuzați, la prima parte nu e vot cu apel nominal pentru, împotrivă, abțineri. Un vot destul de strâns va trebui să verificăm la prima parte a liniatului 53. Ați votat, s-a închis votul. A fost adoptată. Cea a doua parte, vot cu apel nominal. Deschidem votul la cea a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 56. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is now closed. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 57. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 64, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 75. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 77. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul de vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul G. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is now. S-a încheiat votul. Se adoptă. Consideratul, considerentul H. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul I. S-a deschis votul. S-a închis. Adoptat. Considerentul O. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul AA în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Adoptată. Considerentul AD, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. s-a adoptă. Moțiunea de rezoluție, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Voted, the vote is now. S-a votat, s-a încheiat votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Acum raportul doamnei Jolie, cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernări în chestiuni fiscale. Votăm o moțiune de rezoluție, alineatul 10, vot pe părți, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 12. Pentru, împotrivă, abțineri. Un vot strâns va... Îl vom verifica. Alineatul 12. S-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. And that is adopted. Se adoptă. Vă vom trimite tehnician. Alineatul 15. Vot pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. Cea a doua parte la alineatul 15. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 19 pentru, împotrivă, abțineri, un vot strâns, mai bine să verificăm la alineatul 19. S-a deschis votul. Putem închide votul. Se adoptă. Alineatul 20. Două părți. Prima parte pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 30. Vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 33, tot două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica cea a doua parte la 33. Vote is now closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bineînțeles că îl voi verifica. Amendamentul 1. S-a deschis votul. All voted. Ați votat cu toții. S-a închis votul. Respins. Supun la vot alineatul 39, vot pe părți, avem trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica cea de-a doua parte la alineatul 39. Ați votat? S-a închis votul. Respinsă. Cea de-a treia parte, la 39, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 45, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 61 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica alinatul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 66. Vot pe părți, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Alineatul 68, vot pe părți, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul G, pentru, împotrivă, abțineri, un vot destul de strâns să verificăm considerentul G. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul H. The original text. Vorba de textul original, deci se adoptă. Nu e un amendament, e textul original. Considerentul H pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu ce s-a întâmplat. Haideți să verificăm la considerentul H, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Reject. Reject. Respins, mă scuzați. Foarte bine. Proiectul de rezoluție, așa cum a fost modificat, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. We now come to the... Trecem acum la votul raportului domnului Papastamkos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 abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 12, vot pe părți, în trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Dacă doriți, putem face o verificare la cea de-a doua parte, pentru că nu toată lumea ridică mâna. Vom verifica de cea a doua parte. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a treia parte, pentru, împotrivă, abțineri. Votul nu era foarte clar, vom verifica cea de-a treia parte.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 abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica cea de-a doua parte la alineatul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 16, de asemenea în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 21, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 22, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 24, două părți, prima parte pentru,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 Alineatul 33, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 34, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 38, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 43, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 45, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 47, vot pe părți, șapte părți,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 Vom face o verificare la a cincea parte a alineatului 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la a șasea parte pentru, împotrivă, abțineri. Votul e strâns, vom face o verificare la cea de-a șasea parte a aliniatului 47. S-a închis votul. Se adoptă cea de-a șaptea parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 48, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom face o verificare la a doua parte a alineatului 49. S-a închis votul. Se respinge.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 împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la alineatul 54. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul R, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum proiectul de rezoluție în ansamblul său, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. The next item is a vote. Următorul punct, raportul domnului Hosling, deficitul de proteaginoase în UE. Domnul Hosling este raportor și dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. La acest raport se vorbește de un deficit de 80% de proteaginoase în Uniunea Europeană. Se propune, în drept soluție, o compensare acestui deficit printr-o mai mare producție de proteaginoase în Uniunea Europeană. Nu este vorba aici uh, de a trece spre toleranța zero și nici de introducerea uh, semințelor de soia modificate genetic. Deci v-aș ruga să votați împotriva punctelor 3 și 9, care ar modifica în mod esențial acest raport. Dacă se adoptă cele două puncte, atunci voi fi obligat să-mi retrag numele de pe acest raport. Mulțumesc. Trecem acum la raport, alineatul 2, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 3, de asemenea vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 7, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 9, de asemenea, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 10, vot pe părți, vot cu apel nominal, votăm prima parte, s-a deschis votul, s-a închis votul, Prima parte se adoptă, a doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 11, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 14, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 15, cu trei părți, vot cu apel nominal, pentru prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Prima parte se adoptă, a doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a treia parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Cea de-a treia parte se adoptă. Alineatul 16, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Citația 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom face o verificare electronică la citația 8. Vă rog. S-a închis votul. Considerentul C, două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul H, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare la a doua parte a considerentului H. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul I pentru, împotrivă. Vom reveni asupra votului cine este pentru considerentul I, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul K, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul Q, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul T în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul X, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul Z, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum proiectul de rezoluție în ansamblul său. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportorul ar dori să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Pentru că rezultatul la vot a fost uh, cel pe care îl uh, menționam mai devreme. Raportul a fost modificat în mod fundamental, de aceea cer retragerea numelui meu de pe acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Cererea dumneavoastră este înscrisă în procesul verbal. Următorul raport, egalitatea dintre femei și bărbați. Raportul doamnei Nedelceva, alineatul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 21, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 23, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 27, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 28 pentru, doriți să facem o verificare la a doua parte a aliniatului 27, foarte bine s-a deschis votul. S-a închis votul. Într-adevăr, se adoptă. Alineatul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 31 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la alinatul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 34, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la a doua parte a alineatului 34. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 48, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 52 în trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Facem o verificare la a doua parte a alineatului 52. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a treia parte a liniatului 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. alineatul 53, de asemenea vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Votul foarte strâns, vom face o verificare la cea de-a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 55, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri,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 împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 61 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la a doua parte a aliniatului 61. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 66, cred că avem un amendament oral al domnului Silvestri, vă rog. Președinte, al paragraful 66, după la... Mulțumesc. La aliniatul 66, după fraza în care se vorbește de femeiul care, femeile care trebuie să dențină dreptul la drepturile sexuale prin accesul ușor la uh, contracepție, aș propune prin acest amendament oral ca după aceea să spunem că se recunoaște și dreptul la viață al nasciturus. Și a, să cerem de asemenea comisiei să ia inițiativă în acest sens pentru a sprijini acest aliniat astfel încât femeia să poată depăși acele probleme care o fac deseori să aleagă avortul. E vorba de un amendament oral care dorește tocmai să permită femeii să aibă un acces liber la întreruperea uh, voluntară a sarcinii. Însă, pe de altă parte, avortul nu este nicio metodă de contracepție, nici un mijloc de control al natalității. Dacă există obiecții față de acest amendament oral, se pare că e foarte clar, sunt uh, multe obiecții în sală, deci nu vom uh, accepta acest amendament oral. Ne întoarcem la aliniatul 66, așa cum era el, în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. Toată lumea a votat pentru a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Dacă doriți, facem o verificare. La a treia parte s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum proiectul de rezoluție în ansamblul său pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom face o verificare electronică la proiectul de rezoluție în ansamblul său. Verificare electronică, s-a deschis votul. Se adoptă. Ultimul raport de pe ordinea de zi, raportul Rovana Plumb, sărăcia în rândul femeilor. Supun la vot alineatul 8. Pe prima, cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica alineatul 15. Vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 16, în două părți, prima parte, cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Verificăm a doua parte a alineatului 16. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 21. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 34. Pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm. Alinatul 34. S-a închis votul. Se respinge în mod evident. Alinatul 38 pe părți, 4 părți. Prima parte. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte.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 se respinge. Aliniatul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 50, pe părți, în două părți, prima parte cine pentru, a doua parte împotrivă, <laughs> spune doamna președinte. I'm sorry. Îmi cer scuze, spune președinta. Sunt obosită, deci mă gândesc că și dumneavoastră. Alineatul 50, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 56, pentru, 56 se corectează președinta. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 58, pentru, abțineri, se respinge. Alinatul 59 pentru împotrivă abțineri se respinge. Alinatul 60 pentru împotrivă abțineri se respinge. Alinatul 62 pentru împotrivă abțineri e respins. Alinatul 65 pentru împotrivă abțineri e respins. 69 pentru împotrivă abțineri e respins. 77 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, e respins, a doua parte e caducă, aliatul 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins, aliatul 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul E pentru, împotrivă, abțineri, respins, alineatul 9, N, pentru împotrivă, abțineri, se respinge propunerea de rezoluție pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Um, Și ajungem acum la explicațiile de vot. Um, Angelis on the Schademoser report. Acum raportul Chandel Mose, doamna Angelili.